grupul verzilor, m-au anunțat că vor depune o trimitere către comisie conform 168 din raportul Corber privind reforma generală a regulilor de procedură. Mâine seară, înainte de începerea dezbaterii privind raportul Corber. Următorul punct de pe ordinea de zi acum, și anume raportul doamnei Panayotopoulos Casiotu privind organizarea timpului de lucru a persoanelor care efectuează activități mobile.